vicepreședinte al Parlamentului European. Mă bucur că uh, sunt uh, primul comisar care uh, are plăcerea să participe la o reuniune pe care o prezidați dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate, pentru felicitările adresate. Mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat felicitări. Sper că Uniunea Europeană va deveni o arcă a lui Noe, o comunitate a solidarității, care poate să primească la bord cât mai mulți oameni. Avem uh, șase rezoluții înaintate pe acest subiect. Finalizăm acest punct acum, iar rezoluțiile vor fi votate mâine. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Cum spuneam, ultimul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind formarea în domeniul juridic. În primul rând, îl invit pe domnul Berlinguer să prezinte acest subiect. Grazie, signor președinte, signora comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am uh, dorit această întrebare orală, cu răspunsul oral, pentru a clarifica împreună cu Comisia ITEA programului Stockholm și crearea sistemului european de training judiciar și cred că acesta este un lucru important. Dat fiind comunicarea Comisiei care ar trebui să se refere la viitoarele proiecte pilot, am dorit să verificăm mai întâi conceptul de consultare, consultare care ar trebui să înceapă foarte rapid în acest Parlament, în faza inițială, astfel încât să nu fim foarte mult uh, întârziați atunci când proiectul este mai mult sau mai puțin uh, complet. Pentru că uh, avem uh, considerăm că un uh, magistrat național sau un avocat într-un stat membru reprezintă profesii vitale pentru viitorul Europei, pentru că acea persoană, până la urmă, va interpreta legislația europeană pe o bază națională și el va putea să ajute la rezolvarea unor conflicte în viața cotidiană a cetățenilor, deci reprezintă un lucru foarte important pentru cetățenia europeană și pentru percepția europeană a oamenilor. Pentru că pot exista beneficii foarte mari din uh, faptul că ideile europene apar la, din uh, diferite elemente ale legislației europene și pot da beneficii cetățenilor europeni, le pot rezolva probleme care altfel nu s-ar putea rezolva. Asta e un beneficiu și cred că ar trebui să schimbăm lucrurile, să respingem uh, ideea ca acest proiect să fie un soi de Erasmus, de program Erasmus, pentru că numărul de magistrați și de avocați implicați în sistem ar fi prea mic pentru costul uh, ridicat al mobilității fizice, deci nu ar avea prea mare importanță în sistemul general uh, al magistraților. Însă Punctul principal este această idee eh, de familiarizare cu conținutul magistrații nu vor sta în bănci și, și să li se predea uh, ca unor elevi. Sunt oameni maturi, foarte ocupați uh, și n-au timp și nu pot fi plimbați de colo-colo, însă au foarte multe cunoștințe, pe de altă parte, și ar trebui să fie încurajați ca această cunoaștere să se aplice culturii și legislației europene. Prin intermediul unor schimburi virtuale, utilizarea rețelelor, a internetului uh, și uh, pentru a folosi beneficiile mișcării mm, virtuale, călătorii virtuale mai degrabă decât călătorii reale. În cazurile specifice cu care se confruntă, ei ar putea folosi aceste cazuri pentru o dezvoltare profesională și de cunoaștere, ei ar putea fi stimulați să gândească uh, din perspectiva propriilor experiențe și să vină cu uh, răspunsuri pozitive la provocările cu care se confruntă Europa. Deci, încercăm să aducem uh, un element de noutate în conținutul pe care l-am avut până acum, și care nu credem că îndeplinește bine scopul. Și am vrea să știm și câți bani sunt disponibili și avem uh, oarecare dubii în legătură cu momentul în care comunicarea este creată. Știm că există un institut central european care se ocupă de asta, dar am vrea să vedem și o abordare care începe mai degrabă de jos în sus și nu una impusă de la centru, de la acest institut. Însă trebuie să uh, instruim magistrați și, magistrații și avocații pentru ca aceștia să gândească dintr-o perspectivă europeană în beneficiul justiției și al cetățenilor. Altfel nu uh, contribuim la dezvoltarea Europei. Este important pentru justiția din Europa, dar și pentru, în, general, la, în general pentru dezvoltarea sentimentului european. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru că v-ați respectat timpul de vorbire atât de bine și pentru această introducere foarte cuprinzătoare. Dau acum cuvântul doamnei uh, Cristalina Gheorgheva în numele Comisiei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Mă bucură să purtăm un dialog în acest sens cu Parlamentul European. Comisia îmbunătățește accesul la formarea judiciară, nu doar pentru judecători și procurori, ci și pentru alte profesiuni juridice. Vedem că există contacte cu toate uh, aceste contacte cu rețelele și organizațiile profesionale sunt foarte importante. Uh, statele membre dețin responsabilitatea pentru formarea judecătorilor, uh, procurorilor și executorilor judecătorești. Uh, vom vedea ce măsuri sunt necesare pentru a implementa schimburile de experiență pe scară mai largă la nivel european. Câteva schimbări vor fi prezentate pentru noile perspective financiare. Între timp, este important să facem mai mult și mai bine cu mijloacele pe care le avem la dispoziție acum. Deja am luat inițiative pentru a ne asigura că ținem cont mai bine uh, în programele financiare de formare juridică. Însă subliniez că deja de câțiva ani părțile interesate au fost uh, invitate să prezinte mai multe cereri de formare, însă rezultatele au fost uh, nu au fost la înălțimea așteptărilor, s-au primit foarte puține solicitări și foarte puține uh, proiecte de calitate au fost prezentate pentru uh, formarea persoanelui judecătoresc, a executorilor și așa mai departe. Uh, noi susținem uh, schimburile între practicanții juridici, un proiect care nu este dezvoltat în acest an. Studiile de fezabilitate sunt necesare pentru a ajuta Comisia să decidă care este caracteristica uh, specifică tuturor profesiilor juridice și de care trebuie să ține cont uh, în special uh, în legătură cu anumite profesii, profesii în legătură cu aceste culturi juridice, noi încurajăm statele membre să organizeze activități comune pe legislație comparată și pentru aproximarea legislației care ar putea să intre sub umbrela unui Uh, Institut Juridic European, după cum am indicat în planul de acțiune. Contactele cu părțile interesate uh, au arătat că avem nevoie de o structură europeană pentru formarea judiciară. Acum punem accentul pe uh, tipul de activități la care ne referim, ce instrumente avem la dispoziție pentru a evalua formarea la nivel european cum uh, evaluăm calitatea, bunele practici, cum transferăm know-how, cum uh, permitem formarea nu doar pe legislația europeană, ci și în aptitudinile necesare, cum ar fi cunoașterea limbilor străine, cunoașterea uh, sistemului bancar transfrontalier și așa mai departe. Avem nevoie de o uh, schemă de formare care să pună accentul pe necesitățile cetățenilor. Uh, folosim uh, informațiile primite pentru a evalua calitatea în eforturile noastre pentru o reglementare mai bună. Acestea sunt câteva aspecte pe care lucrează Comisia, uh, aspecte care vor uh, face parte din comunicarea Comisiei din 2011. Această comunicare conține o propunere de finanțare și Comisia are un nivel înalt de ambiție în ceea ce privește fondurile disponibile. Salutăm ocazia de a discuta în aprofunzime, în profunzime uh, formarea juridică și de a asculta opinia Parlamentului. Vă mulțumesc, doamna comisar în numele grupurilor politice. Vom începe cu domnul Tadeusz Zwiefka, care are două minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Principiul recunoașterii reciproce este fundamental, dar cere încredere reciprocă și mai ales încredere în sistemul judecătoresc din alte țări, iar acest lucru poate fi posibil numai dacă ne înțelegem reciproc la nivel cultural, în ceea ce privește mm, justiția la nivel european. Dar putem sprijini acest lucru prin politici care sprijină schimbul de experiență, eh, deplasările în țări străine și mm, pregătirea magistraților. E nevoie și de modernizarea programelor universitare. Rețelele europene trebuie să joace un rol activ uh, în sistemele juridice. Iar în ceea ce privește eficiența formării magistraților, trebuie să subliniem importanța justiției electronice, un vorba de portale multilingvistice care să ofere acces la baze de date, precum și la căi de atac judiciare și extrajudiciare, care să reprezinte un sprijin pentru cetățeni în încercarea de a ajuta să-și soluționeze problemele juridice. Folosirea registrelor juridice, precum și a unor orientări general simple uh, la nivelul justiției statelor membre. Parlamentul European ar trebui să se implice în crearea și adoptarea conținutului programelor de pregătire pentru magistrați, mai ales pentru pro- proiectele pilot în conformitate cu articolele 81 și 82 a tratatului. În egală măsură este important ca Comisia Europeană să consulte Parlamentul European în ceea ce privește planurile de înființare ale unor noi instituții pe baza rețelelor de cooperare existente, mai ales Academia de de drept europeană. Formarea adecvată a magistraților și o cultură europeană în acest domeniu poate grăbi soluționarea unor uh, spețe transfrontaliere și poate ajuta la lina funcționarea pieței interne și poate îmbunătăți în același timp uh, viața cetățenilor noștri. Mulțumesc. Uh, are cuvântul doamna Geringer de Odenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Este al doilea mandat pe care l-am în Comisia juri a Parlamentului European și știu foarte bine cât de important este acest subiect. Construirea zonei europene de justiție nu ar fi posibilă fără uh, juriști pregătiți bine pregătiți și este greu de estimat importanța sistemului judiciar în protecția legislației europene, pentru că judecătorii sunt cei care pot cere Curții Europene de Justiție să le explice cum se poate interpreta o încălcare a legislației europene la nivel național. Este așadar foarte clar că judecătorii trebuie să cunoască foarte bine legislația europeană. Astăzi, asta nu se întâmplă întotdeauna oficial, legislația europeană are preeminența asupra legislației naționale, lucru care uneori nu este însă apreciat. Uh, eu sunt în favoarea pregătirii, instruirii judecătorilor, care, cred că ar trebui să existe sesiuni de pregătire la, că ar trebui să existe o, o Academie Juridică Europeană sau o altă formă Uh, de oferire de cursuri care ar trebui să fie mai bine susținute financiar de Uniunea Europeană. Aceasta este o chestiune care trebuie luată în considerare la noile negocieri privind uh, perspectivele financiare 2013-2020. Mulțumesc, președintele, mulțumesc foarte mult și mulțumesc că v-ați respectat și timpul de vorbire. În numele ALDE, doamna Diana Wallace. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar cei puțini câți am mai rămas în sală din Comisia Juridică, uh, ținem la programul de la Stockholm, însă nu are niciun rost să stăm aici sau la Bruxelles și să adoptăm noi legi dacă judecătorii din statele membre nu cunosc această legislație și nu uh, o interpretează eficient pentru cetățeni. Situația actuală nu este una bună cerem foarte multe la judecătorii naționali. Trebuie să cunoască legislația națională, legislația europeană, să cunoască dreptul internațional, dreptul celor 27 de state membre, să cunoască limbi străine, să aibă o cunoaștere comparativă a diverselor sisteme juridice. Toate acestea necesită timp, bani și poate mai multe vieți omenești. Este extrem de dificil să ajungem la acest obiectiv chiar și cu cea mai mare bunăvoință. Trebuie să se găsească timp și spațiu. Trebuie să găsim uh, diverse programe și rețele. Însă și statele membre trebuie să ne, să ne ajute. Eu privesc spre viitor, pentru că tinerii studenți la drept de astăzi vor fi judecătorii de mâine. Aici trebuie să ne concentrăm pentru ca educația juridică de astăzi să fie corespunzătoare pentru judecătorii europeni din viitor. Vă mulțumesc, spune președinte. Urmează domnul Pașca în numele grupului EFD. Comisarca, colegii, colegii. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. O condiție necesară pentru buna funcționare a zonei de justiție europene o reprezintă recunoașterea sentințelor judecătorești, a metodelor judecătorești și o încredere între judecători, avocați și cetățeni. Diferența între sistemele judecătorești de la un stat la altul nu ar trebui să submineze siguranța juridică a cetățenilor noștri și nici să uh, îi împiedice să-și exercite drepturile. Este foarte important să creăm condițiile necesare pentru o formare a magistraților la nivel european, pentru a înțelege mai bine legătura între sistemele judecătorești europene, trebuie să stabilim, uh, trebuie să avem și o rețea de instituții de instruire a, magist- a juriștilor care uh, vor, uh, își vor instrui, îi vor instrui pe juriști în um, legislația europeană. Acest lucru la nivel european trebuie să fie modalitatea noastră de a atinge obiectivul pe care reprezintă siguranța juridică a tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult, domnule Pașca. Are acum uh, cuvântul Are acum cuvântul domnul Baltasare. Și rog, rog pe antevorbitor să... Vreau să vă spun că v-ați depășit timpul de vorbire, dar uh, domnul Baltasare văd că nu este prezent, ar fi fost pe ultimul nostru vorbitor, astfel încât îi dau cuvântul doamnei Wikström din partea ALDE. fru comisionar. Vor... Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Sarcina noastră comună este să construim o Europa viitorului care se bazează pe valori comune și pe încredere reciprocă, pe respectul diferenței. Aceasta constituie forța noastră comună aceste valori nu pot fi obiectul unor legislații sau recomandări. Aceste valori nu pot fi bazate decât pe întâlnirea dintre oameni. Este extrem de important ca oamenii care exercită profesiile juridice să aibă posibilitatea să se întâlnească, să discute, să învețe unii de la alții, pentru că în timpul acestor întâlniri începem să înțelegem, uh, să respectăm diferențele dintre noi și să ne înțelegem unii pe alții mai bine, să înțelegem mai bine diferitele noastre tradiții. Trebuie să practicăm dialogul, uh, să învățăm uh, dialogul și de aceea trebuie create oportunități de schimburi între oameni, între profesioniști, care reprezintă baza, coloana vertebrală a sistemului juridic în Europa Trebuie să acționăm rapid, așteptăm uh, multe de la Comisie în ce privește dezvoltarea acestui domeniu și pentru crearea unei Europe a viitorului. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Doamnă Wikström. Dau acum din nou cuvântul doamnei Gheorgheva pentru că nu este niciun, nicio intervenție spontană. Vreau să încheiați dezbaterea, doamna comisar. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ideile care au fost spuse aici corespund extrem de mult cu intențiile comisiei. Intenții de a da curs pe cât de mult posibil formării de rețele care să permită acestei profesii juridice să beneficieze de aptitudinile, aptitudinile celor mai buni. De asemenea, de a fi o platformă de formare la nivel regional și național. De asemenea, Academia de Drept, rețeaua de formare judiciară, rețeaua administrațiilor juridice. În același timp, trebuie să ne gândim la viitor. Comisia este de acord cu acest obiectiv. Singura întrebare este cum poate el uh, fi implementat în programele de formare pentru 2011 dar și uh, în noua comunicare din cadrul următoarei perspective financiare. În al treilea rând, pentru a mă referi la un punct uh, foarte specific, portalul Regis va fi lansat în 16 iulie, pentru că nu trebuie să așteptăm data unei noi comunicări a Comisiei, trebuie să folosim toate mijloacele disponibile deja. Vorbim aici despre o implementare mai bună a legislației comunitare, de o încredere mai mare a cetățenilor în legislația europeană pentru a ne putea baza pe evoluțiile colective care trebuie să fie în beneficiul cetățenilor. Mă voi opri aici, domnule președinte. Este prima uh, dată când prezidați această ședință a plenară. Aveți rezultate foarte bune. Am început la 9 și 5 minute și se pare că terminăm la, cu 5 minute înainte de ora 12. Vă felicit și vă urez ca președinția dumneavoastră să fie la fel de organizată precum ați fost în această seară. Köszönöm szépen, biztos asszony, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Georgeva. Sper că conlucrarea între Parlament și